fi mărturie pentru toți cei care vor veni la Bruxelles unitatea de acțiune și de intenție a instituțiilor europene. Ok, herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Ajungem la voturi, doamnelor și domnilor. Raportul domnului Rapcai în legătură cu ridicarea unității parlamentare a domnului Ehrenhauser. Cine este pentru, vă rog să ridice mâna. Este cineva împotrivă? Abțineri? am hotărât astfel. Trecem la bugetul pentru anul 2013 și dau cuvântul domnului Lavia, domnului raportor. Signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Ca în fiecare an, având în vedere că procedura e foarte complexă, Întotdeauna sunt uh, anumite corecturi, corecții tehnice care trebuie votate. În primul rând, referirea generală care trebuie, de care trebuie ținut cont în cifre e așa numitul DOC 6. În caz de amendamente multiple, Votul se înțelege că se referă la toate liniile la care acesta se referă. În al doilea rând, sunt anumite corecții în ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare pe care trebuie să le votăm. Odată, proiectul pilot, dezvoltarea unor indicatori pentru a măsura aplicarea Cartei Europene pentru paritatea uh, bărbaților și femeilor în viața locală se adoptă la rubrica 3A și nu în 1A Apoi, acțiunea pregătitoare, consumul de fructe și legume, e adoptată în rubrica 2 și nu în 3B. Proiectul pilot, promovarea sistemelor de autoasistență sanitară în Uniunea Europeană, are la plăți un milion de euro și nu 100 de mii de euro. Apoi, acțiunea pregătitoare, integrarea chestiunilor de climă și inovare, e redusă cu 2 milioane față de proiectul de buget atât la angajamente cât și la uh, plăți. Acțiunea pregătitoare, Corpul Voluntar European de Ajutor Umanitar, se reduce cu un milion față de proiectul de buget, uh, atât la uh, angajamente cât și la plăți. În plus, trebuie să spun că poziția Parlamentului nu ține cont de scrisoarea de modificare numărul 1 per 2013 care a fost adoptată pe 19 octombrie de către Comisie și care va fi inclusă în text uh, pe durata concilierii. În fine, închei cu un apel uh, la vot. Uniunea și coeziunea Parlamentului sunt în ceea ce privește bugetul 2013 mai importante decât uh, oricând. Ne așteaptă un proces de conciliere dur și dificil cu Consiliul care pare că nu are nicio intenție de a pune la dispoziție resursele necesare. Așadar, solicit din partea domnilor voastre un vot puternic ca să demonstrăm că Parlamentul e unit și pentru a duce împreună această bătălie. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Lavia. Doamnelor și domnilor, trecem la vot. Încercăm să, să fim cât mai concentrați. Votul în bloc. punctele prezentate de domnul Lavia acum, le votăm acum. Cine este pentru, îl rog să ridice mâna. Știam. Împotrivă. Cine se abține, se adoptă cu o mare majoritate. Primul bloc. Amendamentul 981. Cine este pentru? Deci primul bloc. Cine este pentru? Deci, reîncepem. A fost greșeala mea. Votăm acum blocul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Acum, amendamentul 981. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge? 791. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că ar trebui să verificăm, pentru că nu este clar care este majoritatea, să deschidă votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Amendamentul 272. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 351. Cine este pentru? Ok. Uh, vot nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 878 este caduc, drept urmare. Amendamentul 206. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 774. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Ajungem la uh, amendamentul 200. Vot cu apel nominal. Să deschidă votul. S-a închis votul. Se adoptă. Domnul Hades. Vă mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, după opt ani de zile, ajung la concluzia că votul sau aparatul meu de votat nu funcționează da, cred că un tehnician trebuie să vină la dumneavoastră. Eventual încercați să scoateți cartela de vot odată din aparat și să o introduceți din nou. Uneori funcționează. Poate în în cazul acesta. Amendamentul 963 este caduc. Ajungem la amendamentul 964. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au, au votat toți colegii? S-a închis votul. se respinge. Ajungem la amendamentul 965, vot pe părți, vot cu apel nominal, votăm prima parte. S-a deschis votul pentru prima parte. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Se respinge. Votăm a doua parte. S-a deschis votul. Au votat toți colegii. S-a închis votul. Să respinge. Votăm amendamentul 966. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Să respinge. Amendamentul 1200. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Deci, din nou, amendamentul 1200. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că este adoptat clar, dar putem să verificăm. 1200. Amendamentul 1200. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 116, care este caduc. Amendamentul 762, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104 e caduc, drept urmare. Din nou, vot cu apel nominal, 8, amendamentul 899. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1162. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 190 e caduc. Amendamentul 280. Acum cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Amendamentul 282, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm blocul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 998 este caduc. Ajungem, drept urmare, la amendamentul 1148. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Atunci s-a închis votul. Se adoptă. Drept urmare, 876 este caduc. Amendamentul 1005. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Acum urmează două amendamente identice, 754 și 997. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să vă dezamăgesc, avem nevoie de majoritatea calificată, deci să respingem. Acum, amendamentul 1002. Cine este pentru? Din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 992. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. Blocul numărul 4, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 977, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 298, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 978, din nou vot cu apel, nu, este caduc, de fapt. Ajungem la amendamentul 793, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Drept urmare, amendamentul 979 e caduc și ajungem la amendamentul 300. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 891 este caduc și votăm amendamentul 1147. Nu, și acesta este caduc. Nu. Este, trebuie votat electronic. S-a deschis votul pentru amendamentul 1147. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Drept urmare, următorul amendament 892 este caduc și votăm amendamentul 308. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 741. sunt. Nu, cifrele sunt caduce, dar explicațiile trebuie votate. Deci trebuie să votăm explicațiile. Cine este pentru? Cred că și grupul de politice sunt la fel de confuze ca și mine în acest moment. Cine este împotrivă? Da, cred că a fost, resp- a fost respinsă. Amendamentul 281. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1152. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Drept urmare, amendamentul 893 e caduc. Blocul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Blocul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 111. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 274. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 1018, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ajungem la amendamentul 1240, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 939 devine astfel caduc. Amendamentul 1241, vot pe părți. Cine, cine stă pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1192, din nou pe două părți. Cine stă pentru prima parte? împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm a doua parte. S-a deschis votul. Votăm a doua parte de la amendamentul 1192. A votat toată lumea? S-a închis votul atunci? Se adoptă. Amendamentul 262. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Da, aveți dreptate, de fapt. Votăm amendamentul 1194. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. se adoptă. Drept urmare, amendamentele 220-1020 sunt caduce. Votăm 1199. Din nou vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, atunci s-a închis votul. Se adoptă, drept urmare, amendamentul 221 și amendament și 1021 sunt caduce. Amendamentul 432. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 222 și 1022 sunt caduce. Amendamentul 127. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Drept urmare, amendamentul 947 este caduc. Amendamentul 128. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se adoptă. 948 devine caduc. Amendamentul 244, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă, 935 devine caduc. Amendamentul 245, cine este pentru? A, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă 932 caduc. Amendamentul 1243. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Următoarele amendamente uh, devin caduce 226 și 1024. Acum vă supunem la vot cu apel nominal 1245. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce. Amendamentul 1246, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul următor devine caduc. 247. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dar vă rog să ridicați mâna mai sus ca să pot să-mi dau seama care este opțiunea dumneavoastră. Deci, ă, altfel pot să cred că vă sprijiniți doar capul pe mână. Amendamentul următor devine caduc. 1196 ă, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă următoarele amendamente, de devin doge. Blocul numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1258, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Următoarele amendamente devin caduce, iar acum blocul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1236, vot cu apel nominal, 63, nu, mă iertați, s-a deschis votul. Se pare că uh, aparatul de vot e cam lent. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Blocul numărul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Îi dau cuvântul acum reprezentantului Consiliului în măsura în care dorește acest lucru. Vă rog. Das ist aus proceduralen Erwägungen und Din considerente procedurale trebuie să acceptăm, domnule Convendit, vă rog să faceți liniște. Mr. Domnule președinte, distinși uh, membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Parlamentul European tocmai a adoptat amendamente la poziția Consiliului cu privire la proiectul de buget pentru 2013. Într-adevăr, și prin urmare, în calitatea mea de președinte al Consiliului, sunt de acord că președintele Parlamentului European a convins uh, Comitetul de Conciliere așa cum se prevede la articolul 314 din aliniatul 4, um, litera C, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Lavia, doriți să interveniți, vă rog. Darle că abbiamo saltat Doresc să vă spun că am sărit peste un amendament, amendamentul 262, de la rubrica 4, nu a fost votat. È caduto. Va bene. Ah, a fost respins. Bine. Ok. Ilan. Mulțumesc. Bun. Iar acum raportul la via Vaughan, proiectul de buget uh, pentru 2013 și toate capitolele. Dacă nu dorește nimeni să intervină, începem cu amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21, cifra 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iar acum, în textul original, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum amendamentul 22 C din partea grupului ECR. Nu, de Nu mă iertați. 22 D din partea grupului ECR. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Eu vă întreb, trebuie să ridicați mâna. Deci, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm, nu am reușit să-mi dau seama. S-a deschis votul. Supunem la vot amendamentul 38. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă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 se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. E clar, <laughs> s-a respins. Amendamentul 15, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis. Se respinge. 26. De asemenea, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au votat toți. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge 28. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au votat toți. S-a închis votul. Se respinge 29. Din nou, vot cu apel nominal s-a deschis. Au votat toți. S-a închis. Se respinge. Iar acum textul original, ce, făcea aliniatul 86, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Textul original, 88, două părți, prima parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă partea a doua, de asemenea, cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Textul original, 89, prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, de asemenea, cu apel nominal, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 90, de asemenea, cu vot, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis. Se adoptă. Alin... Acum amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Dacă doriți, verificăm. Amendamentul 11 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Se respinge. Iar acum textul original. Alineatul 91, cine este pentru, să ridice mâna, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, partea a doua. Partea a doua devine caducă. Iar acum amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Nu a fost clar. Ca atare verificăm, s-a deschis votul. 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum, pe marginea rezoluției, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorilor. Iar acum trecem la raportul domnilor Böge și Calfin. Amendamentul 47, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 1, amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 39, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Iar acum, amendamentele GUE de la 49 până la 64 am putea să le supunem la vot în bloc dacă sunteți de acord. Dacă și GUE este de acord, am putea să le supunem la vot în bloc. Are cineva împotrivă? Ceva împotrivă? Nu. Atunci, de la 49, 50, 51, 52, 53, 53 de și 63 ca și 64 le supunem la vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem atunci la amendamentul 40, vot cu apel nominal, să deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 41 vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Nu. nu voi face asta, am încercat deja odată cu grupul FL, nu mai fac. 42 pentru, Vot cu apel nominal, mă scuzați, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Numărul 43 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5D. Vot cu apel nominal. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respinge. Numărul 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 7 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 45, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis, mai iertați, spune președintele, dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Iar acum întreb grupul FD, ați fi de acord să supunem la vot 11, 12, 13? Da? Foarte bine. Bun? Da? Bine. Bun. Bine. 11 atunci s-a deschis votul. Am votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 12 s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13 de vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68. Pentru. No. Sare 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Iar acum textul original Bine, verificăm 72, s-a deschis votul. S-a închis votul. Bun. Se respinge. Textul original, aliniatul 27, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. De vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 15. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Vota toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 16 de. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 17. De. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 18. De. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respinge. 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 19. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis. Se respinge. 20. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. O secundă. Se respinge. Domnule Lambsdorff, vă rog. Ja, Herr Präsident, wir stimmen. Domnule președinte, supunem la vot multe amendamente din partea unui singur grup politic și acesta insistă să se uh, respecte scrupulos regulamentul. Eu cred că uh, trebuie să Uh, discutăm cu acest grup politic dacă într-adevăr ar fi fost nevoie de vot cu apel nominal, pentru că mie mi se pare că este o exagerare această solicitare din partea grupului F și D. 21, vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Întreb încă o dată grupul EFT dacă numele 22, 23, 24, 25, inclusiv eh, până la 46 putem să le supunem la vot în bloc. Domnule Speroni, sunteți de acord? Bun, în cazul acesta le supunem la vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Încă nici nu faceți parte din acest grup politic și tocmai uh, am primit acordul acestui grup politic. Bun. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 23 de. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 25. De. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 50, text original. Vot cu apel nominal, să deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27 de. Vot cu apel nominal s-a deschis. S-a închis. Se respinge. 28. S-a deschis. S-a închis. Se respinge. 29 de s-a deschis, s-a închis. se respinge. 30 de. S-a deschis. S-a închis. Se respinge. 31 de. Deschis. Închis. Se respinge. 32 de deschis S-a închis. Se respinge. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 de vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 59. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 34 de vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 35, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 de eh, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 37 de S-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge. 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 38. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Numărul 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum proiectul de rezoluție în totalitatea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Sincere felicitări domnilor Böge și Calfin. Dați-mi voie să constat că prin această majoritate poziția Parlamentului European și în cadrul negocierilor aflate în curs a fost exprimată foarte clar. Pentru echipa noastră de negociatori și pentru mine este o susținere serioasă. Vă mulțumesc pentru ea. Iar acum, conform articolului 138 al domnului Dehan, uh, un vot nominal. Raportul domnului Dehan s-a deschis votul. S-a închis votul. și raportul a fost adoptat. Iar acum raportul doamnei Gresle și domnului Rivelini privind regulamentul financiar. Ambii doresc să intervină înainte de vot. Mai întâi, doamna Gresle, vă rog. Stimate colegi, stimați colegi, domnule președinte, o intervenție cât mai scurtă posibil. Votați astăzi textul consolidat uh, și votați pentru ca noi să avem o declarație comună anexată, dar uh, supunem la vot și o declarație unitară a Parlamentului pe care doresc să uh, o citesc acum. Iar această majorare pe care Belgia a returnat-o Parlamentului și a pus-o la dispoziție pentru scopuri imobiliare, trebuie să fie privite conform regulamentului. Aceasta este o anexă obligatorie. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în redactarea acestui text. Mulțumesc, doamnă Gresle, domnul Rivelini. Vorrei Aș dori să subliniez că astăzi adoptăm un nou regulament mai modern, mai simplu, în legătură cu modalitatea gestionării fondurilor, cu norme mai eficiente, mai eficace pentru a răspunde provocărilor crizei actuale. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule Rivelini. Iar propunerea pentru acest regulament este textul în integralitatea sa pe care îl supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar această propunere, astfel modificată, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă iar proiectul legislative conform cifrei 1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 am votat împotriva, guvern, împotriva bugetului astăzi pentru că se propune o creștere a cheltuielilor europene cu 6,8%. Faptul că Uniunea Europeană cere o creștere atât de mare sau orice a bugetului este lipsit de orice logică. Nu se face decât să se îndepărteze și mai mult alegătorii